Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Stimate doamne, stimați domni, stimați colegi, stimate colege, deschidem reuniunea noastră de astăzi și vreau să salut un grup de vizitatori din Germania care vin de, din partea Ministerului German. Sunt reprezentanți din landurile germane, se întâlnesc de două ori pe an, astăzi se întâlnesc la Bru- anul acesta se întâlnesc la Bruxelles, așa că le urez bun au venit, le urez bun venit în cadrul comisiei noastre. După această introducere minunată, să trecem la ordinea noastră de zi. În primul rând, să trecem la adoptarea ordinii de zi, care poate fi adoptată dacă nimeni nu are nimic împotrivă. Nu e cazul. Bun, atunci este adoptată și putem să aprobăm și protocoalele din datele de 14-15 martie și 7 aprilie 2016. Comunicări ale președintelui nu am pentru moment și atunci trecem la primul punct de pe ordinea de zi, punctul 4, care o propunere de regulament în ceea ce privește Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă. Raportoare e Marie Cristina Arnotu, care are acum cuvântul. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, dragi colegi, din procesul verbal uh, al reuniunii mișilor de interne ai Uniunii Europene de pe 21 aprilie. Uh, nici n-ar mai trebui să vă prezint acest raport pentru că s-ar părea că jocurile sunt deja făcute. Trebuie să ne punem o întrebare esențială și anume cine hotărăște noi, deputații aleși, pentru a reprezenta țările noastre în Parlamentul European sau suntem în ordinea uh, Uh, la, la, la ordinul Comisiei și a Consiliului European. Consiliul European pentru Migrații, domnul Abramopoulos din PPE, a declarat și citez am încredere în posibilitatea de a finaliza procesul legislativ pentru crearea unui nou corp european de pază de frontieră înainte de luna iunie. Textul adoptat pe 21 aprilie are obiectivul de a asigura pe cei care, ca și grupul politic din care fac parte, se tem că încă o dată principiul suveranității naționale va avea de suferit pentru că se precizează că o decizie finală privind intervenția păzii de frontieră europeană trebuie luată de Consiliul Uniunii Europene, în um, care sunt reprezentate statele membre și nu um, a Comisiei. Consiliul spune că obiectivul este să se evite haosul la frontierele extreme ale Uniunii Europene care să ducă la sfârșitul liberei circulații în spațiul Schengen. Principala preocupare a acestui text nu este să protejeze frontierele statelor membre, bineînțeles, nici măcar după cum doresc unii dintre dumneavoastră să-i protejeze pe migranți, dar eu cred că, din păcate, că este un argument intelect, din punct de vedere intelectual uh, greșit, pentru că nu putem ignora faptul că, chiar dacă sunt din motive pur economice, niciunul dintre statele membre ale Uniunii Europene nu poate să primească fluxuri de migranți ca cele prevăzute de uh, serviciile noastre de siguranță. Uh, dorim să adăugăm la mizeria acestor imigranți cărora suntem incapabili să oferim o viață demnă, un loc de muncă, bineînțeles, mai întâi, uh, să adăugăm și din ce în ce mai multă mizerie pentru compatrioții noștri, a face politică, domnilor și domnilor, nu înseamnă că nu avem o inimă, dar, în primul rând, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate față de popoarele noastre, deciziile pe care le luăm aici la Bruxelles. Unii dintre dumneavoastră m-au acuzat că nu fac diferența între refugiații legali și cei uh, ilegali. Vă voi da cifrele agenției Frontex. În 2015 au venit de milioane de persoane care au trecut frontierele externe ale Uniunii Europene, dintre care 1,04 milioane în Grecia și în Italia. Și din cifrele Comisiei Europene trebuie să ne așteptăm să vină încă 3 milioane de migranți suplimentari până în 2017. Agenția Frontex spune că Marocul, cel mai mare producător de rășină de cannabis, ocupă locul întâi în rândul țărilor de origine a traficanților de migranți, cu peste uh, 1000 de traficanți în 2015. Sunt uh, Uh, foarte mulți marocani în situație nereglementară în Europa și nu sunt uh, refugiați politici. Am comparat bugetele pentru protecția frontierelor, pentru că de asta ne ocupăm. În Australia, unde există 26.000 de kilometri de frontiere maritime, bugetul Departamentului pentru Imigrație și Protecția Frontierelor este de 4,7 miliarde de dolari pe an, cu 8.500 de angajați. Australia uh, se confruntă cu 5.000 de intrări ilegale și, și erau 25.000 în 2013 împotriva, înaintea politicii noi a guvernelor. În uh, Statele Unite, bugetul anual al Serviciului de uh, Văm și Protecția Frontierelor este 12,90 de miliarde de dolari pe an, cu 63.500 de angajați. Statele Unite se confruntă cu 400.000 de intrări ilegale pe an și cifra a crescut în momentul în care președintele Obama a regularizat situația unei serii de imigranți în 2012. Asta a dus la o presiune migratorii sporită, așa cum s-a întâmplat și după declarațiile doamnei Merkel în Germania. Dacă comparăm aceste cifre ambițioase pe cele două continente cu cifrele de pe Uniunea, din Uniunea Europeană și, mai, și adică din spațiul Schengen, 42.000 de de kilometri de frontiere maritime, bugetul 2015 al Frontex a fost 115 milioane de euro și 400 de angajați. În 2020 acest buget va fi de 332 de milioane de euro și va avea 1000 de angajați permanenți și o forță de intervenție rapidă de 1500 de uh, angajați uh, uh, care vin din partea statelor membre. Au uh, intrat ilegal 1,8 milioane de persoane în 2015. Aceste cifre ar trebui să fie suficiente pentru a vă demonstra, dacă nu pot să vă conving, că această nouă agenție nu are obiectivul de a pune în aplicare o politică ambițioasă de bună gestionare a frontierelor noastre, pentru a, lua, a relua cuvintele doamnei Bilbao, care uh, a, luat, uh, a citat cuvintele domnului Timmermans. Va fi uh, doar o proteză pe un picior de lemn pentru că am dat din nou înapoi față de o criză care se va intensifica. Raportul meu nu reprezintă un atac la adresa migranților și deplor mai mult decât un dintre dumneavoastră că um, există atâtea victime când citesc declarației lui Brian Donald de la Europol în ianuarie, care spune că în ultimii doi ani 10.000 de minori migranți au dispărut. A precizat că majoritatea acestor copii sunt exploatați de rețele de prostituție probabil. Deci vă întreb, doriți să continuăm să încurajăm această politică inconștientă și responsabilă de imigrație sau doriți să lăsăm deoparte ideologia și să ne gândim în mod onest la viitorul țărilor noastre, ale copiilor și ale nepoților noștri. De ce ne grăbim atâta? De ce să adoptăm atât de rapid acest proiect al Comisiei? având în vedere că ne duce la alegeri pe care eu le consider periculoase pentru compatrioții noștri, pentru că ne iau încă și mai mult din suveranitatea noastră națională. Oare n-am fi avut nevoie de mai multă uh, timp de gândire de a da răspunsuri la preocupări legitime, toate statele noastre sunt amenințate. De aceea trebuie să lăsăm deoparte bunele sentimente și să nu uităm de declarațiile Frontex-ului care a recunoscut că fluxurile migratorii au fost folosite de statul islamic pentru a introduce un număr nedeterminat de teroriști în Europa. Cu toții aveți acces la aceste informații dacă citiți raportul Risk Analysis 2016 nici uh, Oficiul Federal de Protecție a Constituției și Serviciul de Contraspionaj German, domnul Masen, care a recunoscut într-un uh, interviu că serviciile germane au făcut o greșeală mare, considerând că statul islamic nu va folosi fluxul de migranți clandestini pentru a infiltra reprezentanței săi în Europa și Germania asta se confruntă cu cel mai mare risc de terorism din istoria ei. Haideți să nu ne amăgim. Spațiul Schengen ne, expun azi, ne expune azi țările la, un pericol mult, la, la multe, multe pericole decât avantaje. S-a spus... Mă scuzați, spune vorbitoarea. Am uh, căutat uh, soluții ideale pentru a salva lumea, dar am uitat să găsim soluții la propriile noastre probleme. Această criză ne arată că trebuie să ne asumăm responsabilitățile față, responsabilitățile față de noi înșine, înainte de a repara întreaga lume. Iată constatarea mea și intenția pe care o sprijin. Dar soluțiile propuse de Consiliu și Comisie sunt departe de a fi la înălțimea soluțiilor de a ne salva statele națiuni înaintea Uniunii Europene. În încheiere mă adresez colegilor deputați francezi, chiar dacă nu sunt mulți prezenți în sală și mai ales celor din PPE și din Partidul Republican din Franța. Nu trebuie să avem un discurs dublu. Unii dintre ei exprimă opinii diferite aici la Parlamentul European de cele pe care le exprimă în circumscripțiile lor în Franța. Așa că voi fi foarte atent la modul în care vor vota raportul meu. Dragi colegi, o altă cooperare care respectă democrația și suveranitatea popoarelor noastre este posibilă. Sunt convinsă de asta și aceea ne va permite să apărăm pacea pe continentul nostru, bunăstarea compatrioților mei și cu siguranță și bunăstarea compatrioților dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, Wim van de Kamp are cuvântul. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Înainte de a merge mai departe, aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru acest uh, proiect de raport, să-i mulțumesc pentru munca făcută. În ceea ce privește conținutul, aș avea niște comentarii de făcut, însă Cred că ar fi bine pentru noi să vedem că această situație dramatică a solicitanților de azil, mai ales în zona Mediteranei, Acolo lucrurile au escaladat mult în ultimele săptămâni. Se pare că acordul cu Turcia funcționează, însă numărul de bărci care pornesc dinspre Libia și alte țări nord-africane și se îndreaptă spre Italia, spre Malta, Lampedusa, numărul acestor bărci crește cu toate riscurile care sunt implicate aici. Doamna raportor poate foarte bine să spună că nu a făcut un raport împotriva migranților. Însă dacă citim acest document, atunci vedem că toți solicitanții de azil sunt puși în aceeași oală. Eu cred că ar trebui să fim foarte atenți, pentru că avem solicitanți de azil politic, aceia care fug de persecutare, apoi avem migranții economici și, bineînțeles, ar putea să existe și criminali teroriști printre acești migranți însă nu putem să îi abordăm pe toți ca aparținând unei aceeași categorii. Am spus foarte clar că nu putem face așa ceva. Să mă întorc acum la conținutul raportului, domnule președinte cred că comisiile LIBE și comisia TRAN, fără îndoială, se grăbesc foarte tare să amendeze cât mai repede acest regulament, astfel încât agenția să poată să funcționeze așa cum trebuie și să salveze oameni. În amendamentele sugerate de doamna raportor, cooperarea europeană ar deveni mai slabă, de fapt nu e o abordare comunitară vorbește despre o abordare interguvernamentală. Statele membre ar trebui să facă asta și cealaltă, așa ne spune doamna raportor. Eu cred că nu este util pentru punerea în aplicare a regulamentului. Apoi, în ceea ce privește Schengen, Doamna Arnautu spune că uh, s-au făcut greșeli și că ar trebui din nou ca toate lucrurile legate de gestiunea frontierelor să ajungă iar la latitudinea statelor membre. Noi, PP-ul, avem o problemă cu asta. Noi considerăm că granițele externe ale Uniunii Europene trebuie să fie mai bine protejate, inclusiv frontierele maritime și apoi și în interiorul Uniunii Europene, pe cât posibil, trebuie să încercăm să menținem frontierele deschise. Au o importanță economică foarte mare, trecând de cea principală. Și apoi încă ceva despre acest proiect. Cred că doamna raportor are dreptate când vorbește despre Frontex și bugetul pe care îl are și despre bugetul Agenției pentru Pescuit, toate acestea au de-a face cu multe probleme, mai ales dacă facem o comparație între bugetele noastre și cele australiene. Sper că și Comisia Europeană va face niște comentarii scurte și ne va explica cum vor funcționa lucrurile în practică. O consolidare a EMSA e ceva pentru care PP-ul militează. Însă, tonurile pe care le recunoaștem în acest raport făcut de colega noastră și ceea ce vedem la Libe, ei bine, nu e ceva ce noi pe ul putem sprijini. Mulțumesc! Vă mulțumim acum din partea S și de doamna Lucy Anders, pentru că domnul Feckenstein nu e aici. Mulțumesc, da, vorbesc în numele lui Knut Fleckenstein astăzi. În ceea ce privește acest raport, noi considerăm că proiectul de raport și expunerea de motive sunt jignitoare și merg împotriva oricărei valori pentru care luptă acest Parlament. Și acest lucru ne este demonstrat foarte repede citind pur și simplu uh, aceste documente. Sunt stigmatizați migranții și acest lucru reiese din aceste documente. Apoi, mai credem că acest raport merge mult prea departe de mandat și capabilități. Și credem că e un raport deplasat pentru această comisie. Unele aspecte sunt problematice și din punct de vedere legal, mai ales când se vorbește de amendamentele care au fost sugerate pe chestiuni care nu ar fi tratate în mod normal într-o comunicare, de exemplu campanii de comunicare și de aceea noi nu ne-am implicat deloc alături de raportor și vom vota împotriva proiectului de raport. Noi sprijinim textul comisiei, așa cum arată el. Credem că e o propunere constructivă și pragmatică și credem că are de-a face într-adevăr cu cooperarea consolidată de care e nevoie, așa cum a sugerat și colegul meu din partea PP-ului. Și credem că merge mână în mână cu propunerile în ceea ce privește Agenția pentru uh, Paza Frontierelor UE. Am depus și noi amendamente în uh, Comisia Libe în ceea ce privește avizul privind uh, paza de coastă și credem că importantă e acea, co- e acea cooperare consolidată pentru EMSA care să meargă cu obiectivele acestei agenții. Mulțumesc, acum are cuvântul Robert Zile. Mulțumesc, mulțumesc, Mihel. Cum spunea și colegul nostru, acest raport face parte dintr-un pachet cu acordul TRAN în ceea ce privește agențiile pentru paza de coastă. Așa cum am, dis- cum am discutat acum câteva săptămâni, ECR-ul are aceeași poziție și în ceea ce privește acest regulament privind uh, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă. În primul rând, aș dori să spun că această cooperare în ceea ce privește amendamentele de sub regulament nu înseamnă că vor duce la rezolvarea tuturor problemelor legate de criza migranților. Însă trebuie să înțelegem că trebuie să acordăm resurse pentru acest uh, tip de cooperare și să dăm un având acelor state membre care se află la frontierele Schengen, externe ale Schengen, să își ia rolurile în primire. Se ajunge într-o situație în care dacă cineva nu poate să își păzească singur granițele și pe noi ne interesează să păstrăm zona Schengen cu frontiere interne libere, atunci trebuie să fie crescută uh, securitatea și calitatea pazei la frontierele exterioare Schengen. De aceea noi credem că mergem pe drumul cel bun cu acest raport, nu cu raportul de fapt, ci cu obiectivul pe care și l-a propus Comisia Europeană. Noi suntem foarte atenți la principiul subsidiarității și din propunerea Comisiei credem că acest aspect este bine echilibrat. În același timp, Considerăm că dacă statele membre au nevoie de mecanismul de relocare sau sunt state membre care nu mai fac parte din regimul de la Dublin, ei bine, într-un asemenea caz, ar, aceste state membre ar trebui să primească sprijin din partea agenției, să fie uh, implicată aici și Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. Așa că, în ceea ce privește acest raport, noi nu vom depune amendamente ECR-ul nu poate sprijini majoritatea dintre amendamentele raportoare, aș spune pe niciunul dintre ele. Noi considerăm că comisia propun, com, com, propunerea comisiei e una echilibrată și merge în mână în mână cu ceea ce discutasem înainte în, ceea ce, în legătură cu regulamentul privind paza de coastă acum câteva săptămâni. Mulțumesc! Vă mulțumim! Acum doamna Bilbao Așa. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să-mi cer scuze față de raportoare pentru că din cauza unei reuniuni care s-a terminat cu întârziere, am ajuns uh, și eu mai târziu în sală, am parcurs însă cu mare atenție documentul raportoarei și am următoarele lucruri de spus. Agenția EFSA a trecut prin diferite modificări, am purtat numeroase dezbateri în acest Parlament și e vorba de o agenție care primește competențe noi uh, și resurse noi întotdeauna în situații de uh, nevoie extremă, așa cum uh, se întâmplă și în cazul de față. Am să spun că de la început că sunt de acord cu propunerea Comisiei, e vorba de un instrument în plus care trebuie să uh, ducă la rezolvarea problemei cu care ne confruntăm la ora actuală în Europa. În același fel, însă, trebuie să vă spun că nu am prezentat niciun amendament eh, din partea grupului nostru pentru că nu suntem de acord cu expunerea de motive prezentată și expusă de raportoare vis-a-vis -vis de subiectul migrației. Noi credem că, într-adevăr, trebuie să abordăm subiectul referitor la siguranță, trebuie să îmbunătățim uh, mecanismele de control, însă, spre deosebire de raportoare, nu considerăm că acest lucru este o amenințare și nu credem că e vorba de a da dovadă de sentimente în mod excesiv. E vorba de un proiect european, în cele din urmă un proiect care trebuie să reunească principii, valori, pe care noi trebuie să le apărăm și să le păstrăm cu atât mai mult într-un moment de criză decât în momentele când totul merge bine. Iată de ce nu suntem de acord cu spiritul și expresia expunerii de motive. Ne îngrijorează afirmații referitoare la uh, felul în care conducătorii europeni organizează un jaf al țărilor uh, mai puțin dezvoltate, care în acest fel sunt private de forța lor de muncă cea mai bine pregătită. Mi se pare că prin acest tip de afirmații se um, distrage atenția de la subiectul real al dezbaterii de astăzi. Cred că trebuie să apărăm propunerea Comisiei pentru a conferi mai multe competențe Schengen și dați-mi voi să vă spun că nu suntem de acord cu două lucruri esențiale, pe lângă cele amintite deja. Abordarea națională pe care doamna raportoare dorește să o imprime de când uh, ne confruntăm cu criza economică deja de 4-5 ani, am văzut cum instrumentele europene și consolidarea acestora ne-au permis găsirea unor soluții care să ne ajute să facem fața problemelor economice cu care ne-am confruntat. Iată de ce nu credem că e nevoie să ridicăm noi ziduri, noi granițe, când de fapt acestea nu sunt soluția. Încă o dată venim cu o soluție prea târziu, încercăm să ne legăm la ochi Doresc să-i reamintesc încă o dată doamnei Malmström, în timpul mandatului anterior, când ne-am confruntat cu tragedia de la Lampedusa, am venit cu o propunere la adresa Consiliului. Consiliul a înțeles că uh, migrația era o problemă cu care se confrunta doar sudul Europei, nu întreaga Europa. Iată de ce, la ora actuală, suferim în parte uh, de pe urma consecințelor acelei abordări. Uh, nu abordăm uh, problema atunci când ne confruntăm cu ea, ci mult mai târziu. Noi uh, credem așadar că e vorba de un instrument în plus care uh, să ne permită să oferim și o soluție din punct de vedere umanitar și din punct de vedere al solidarității. Este o obligație care ne revine cel puțin noi, acelora care ne considerăm social-democrați. Noi am fost de la început implicați în proiectul european și credem că acest proiect are un viitor. Mulțumesc! Vă mulțumim. Are cuvânt Tania, cuvântul Tania González Peñas. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doream să fac o observație referitoare la cele spuse la început uh, de raportoare referitoare la refugiați și la viziunea dumnea ei vis-a-vis -vis de această criză migratoare. Chiar în urmă cu o săptămână m-am aflat uh, la o întâlnire despre care vorbeam despre felul în care refugiații pot fi integrați pe piața muncii. Departamentul tehnic ne-a oferit uh, un raport în care se prezentau toate fondurile care ar putea fi folosite și care nu sunt folosite. Statele membre nu sunt informate. Există rețele de orașe care ar putea primi refugiați, însă aceștia nu ajung și uh, în plus, trebuie spus că statele membre nici măcar nu um, și-au asumat cotele de refugiați la care se înscriseseră la început să spui că acești oameni trebuie expulzați din Europa în interesul cetățenilor europeni, mi se pare o absurditate, pentru că răspunderea noastră este să le asigurăm acestor persoane dreptul la azil. De fapt, ce ar avea de criticat cetățenii ar fi dieta socială strictă la care statele membre au fost supuse în ultimii ani. În ceea ce privește trimiterea făcută la procesul extrem de accelerat pentru a contura viitoarea politică eh, de gestionarea frontierelor pe termen mediu și lung. Nu am să insist mult asupra acestui subiect, dar e adevărat că dacă vrem să găsim soluții coerente pe termen mediu și lung, trebuie să procedăm în alt fel. Cum în ceea ce privește propunerea legislativă, pentru grupul nostru orice cooperare între Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă și noua pază de um, frontiere ar trebui să se bazeze pe un conținut clar și transparent. În text um, se recurge la formulări foarte vagi, se vorbește de o punere în comun a capacităților, însă sunt formulări care nu și-au locul într-un text legislativ. Uh, noi dorim să știm exact ce se dorește să se facă, cum, um, care vor fi limitele. Ne opunem idei ca agenția pentru siguranța maritimă să devină o anexă a bazei um, de coastă fără a putea fi trasă la răspundere. Nu putem uh, sprijini o propunere care să nu țină cont de toate aceste aspecte. În al doilea rând, în ceea ce privește garanțiile democratice, noi nu putem concepe ca directorul executiv al acestei noi agenții, un director care nu a fost ales în mod democratic, să dețină o putere absolută pentru a lua hotărâri uh, referitoare la felul în care se uh, realizează politica de paza uh, frontierelor în Europa, inclusiv detașarea forțelor de intervenție, um, acorduri cu state terțe sau luarea unor măsuri cu caracter obligatoriu. Orice hotărâre de acest fel trebuie să uh, fie o hotărâre luată împreună cu acele instituții alese în mod democratic. În continuare, după cum vă spuneam, este important pentru noi să se asigure respectarea drepturilor omului și um, respectarea principiilor referitoare la dreptul la azil, în același timp asigurându-se monitorizarea de către o agenție independentă. Repet, Uniunea Europeană are o răspundere, și anume răspunderea de a asigura dreptul la azil. Obligația noastră este de a vedea cum putem îndeplini acea obligație, acea răspundere. Și în continuare, un lucru care cred că nu a fost punctat până acum, stabilirea unei strategii de combatere a traficului de ființe umane și lupta împotriva mafiei care desfășoară acest trafic este un subiect uh, de actualitate. De multe ori, uh, refugiații circulă recurgând la ajutorul unor uh, grupări de tip mafiot. Foarte multe persoane sunt victime ale acestor grupări care profită de disperarea acestor oameni aflați atât de departe de casă și care nu sunt informați în mod corespunzător. Iată de ce cerem comisiei să respingă această propunere și să respingă de asemenea abordarea luată de raportoare. Punctele pe care le-am abordat reprezintă uh, liniile minime pentru noi în Uniunea Europeană se respectă tot mai uh, rar drepturile fundamentale și garanțiile oferite de statul de drept, dar pentru noi este important să se asigure respectarea drepturilor omului și uh, prevederile unui stat social. Vă mulțumim, Keith Taylor. Mulțumesc mult, domnule președinte. Bine, stimați colegi, Convenția ONU în ceea ce privește refugiații din anul 1953, prevede obligații din partea țărilor să ofere refugiu, refugiu acelor oameni care sunt obligați să își părăsească propriile țări dacă se tem că vor fi persecutați din motive politice, religioase și multe altele. Probabil doamna raportor crede că ONU nu e locul unde să se rezolve problemele lumii. Însă, de fapt, eu le-aș spune colegilor mei să mulțumim celui că majoritatea oamenilor din această instituție încearcă, încearcă într-adevăr să ajute la rezolvarea problemelor lumii. Să mă întorc spre acest document nefericit raportarea a făcut niște declarații politice în acest proiect de raport în ceea ce privește și raportul uh, pentru paza de coastă europeană. E un dosar legislativ care ține de responsabilitatea Comisiei TRAN. Însă, în, exam- în expunerea de motive similară cu celălalt aviz, ei bine, în, mult părți, în multe părți această expunere de motive nu are nimic de a face cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, ci vine cu niște răspunsuri neadecvate în ceea ce privește criza migranților din uh, zona mediteraneană. Așa ceva e inacceptabil, atât din punct de vedere formal cât și politic. De aceea, noi insistăm că această expunere de motive trebuie să fie ștearsă. Printre amendamentele propuse de doamna raportor, șase dintre ele nu au de-a face cu politica de transport. În schimb, sunt niște amendamente care țin de migrație și sunt discriminatorii. Intenționăm să depunem amendamente la propunerea comisiei, astfel încât să îmbunătățim această propunere și vom vota împotriva întregului raport, așa cum a fost propus de raportoare. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum are cuvântul Roza D'Amato. Grazie, președinte! Mulțumesc, domnule președinte! Iată, azi încă o dată mă regăsesc uh, aici să comentez acest proiect de raport al colegii de la Frontul Național și uh, sunt extrem de mirată când citesc anumite um, fraze care, după părerea mea, sunt uh, extrem de grave. Uh, Aici noi nu discutăm despre abordarea europeană a imigrației sau a terorismului, concepte pe care colega noastră le comentează în mod prea simplist. Comisia noastră eh, de transporturi eh, nu trebuie să acorde atenție acestor politici care în mare parte nu sunt de competența noastră. Acestea fiind spuse, eh, de la sine înțeles, că încă o dată colega folosește acest raport uh, ca scuză pentru a face popul, uh, declarații populiste pe seama imigranților. Uh, doamna raportor spune și citez că operațiunile organizate de Italia și cele coordonate de Frontex încurajează intrarea unui număr mare de migranți eh, de, de pe, care sunt încurajați să traverseze marea pentru a intra în Europa. Astfel se încurajează migrația clandestină și uh, uh, traficul de ființe umane. Doamnă raportor, cum vă permite să spuneți așa ceva? Ați citat Italia spunând că Italia invită uh, mai multă imigrație clandestină și trafic de ființe umane? Bine am înțeles. E neconceput să spuneți așa ceva, mai ales într-un raport care trebuie să exprime punctul de vedere a întregului Parlament. În al doilea rând, uh, stimate colegă, vă mulțumesc pentru cifrele pe care ne le, ne le citați, pe care le con- cunoaștem, cifre de la Frontex și de la ONU, dar și pe care le citați când vorbiți despre refugiați, spunând că uh, în mare parte sunt bărbați și adulți dar un refugiat e un refugiat, nu contează sexul sau vârsta acestuia. Și citind amendamentele dumneavoastră, aș vrea să înțeleg cum pretindeți să stabiliți a priori cine e refugiat și cine nu. Există, după cum știți, organe și proceduri, proceduri competente pentru a stabili acest lucru. În fine, paralelismul pe care îl faceți între imigrație și terorism și în acest caz este inexact, populist și periculos. Problema terorismului în Europa este mult mai complexă și după cum am văzut din evenimentele de acum o lună, uh, rădăcinile terorismului uh, se regăsesc, sunt mult mai profunde și se regăsesc și în rândul celor care sunt, între ghilimele, adevărați europeni, adevărați cetățeni europeni. Deci, uh, nu despre asta trebuie să vorbim în raportul nostru. Haideți să ne concentrăm cum putem cu adevărat să ameliorăm propunerea Comisiei și dacă are sens sau nu să depunem amendament la acest uh, proiect de raport al dumneavoastră. Mulțumesc! Danke sehr, Jackie Foster. Vă mulțumim, Jackie Foster are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că vom încerca din nou să ne întoarcem la ceea ce trebuie să facem, să ne întoarcem la acest raport. Nu este atât de direct pe cât ar părea și cred că asta trebuie să ne dea de gândit. În ceea ce privește uh, lărgirea domeniului de aplicare pentru această Agenție Europeană pentru Siguranță Maritimă, există anumite chestiuni specifice pe care le analizăm. Schimbul de informații și apoi schimbul de capacități. E un drum lung. Se merge departe de domeniul de aplicare al EMSA, care ține mai mult de siguranță și responsabilitate față de mediu. Vorbiți de statele membre care trebuie să-și ia în primire rolurile, fie că vorbim de paza de coastă și așa mai departe. Acestea apar în primul raport pe care l-a făcut uh, doamna raportor în comisia noastră. Poziția Regatului Unit în ceea ce privește acest raport, noi nu facem parte din Schengen, așa că noi, pe de-o parte, am coopera, însă ne-am abține. Apoi, în în funcție de evoluția care va avea, va avea loc. Și în această situație suntem în același loc. E cineva în fața mea, dar vă mulțumesc foarte mult. Există câteva domenii cheie care nu sunt valabile doar pentru Regatul Unic, ci și pentru alte state membre și trebuie să ne gândim și la aceste chestiuni. Eu cred că trebuie să se facă progrese. Înțeleg că au existat mai multe grupuri de lucru la Consiliu. Cred că încă se depun multe eforturi astfel încât să vedem cum se pot rezolva chestiunile nerezolvate. Eu aș vrea să vedem cum evoluează totul înainte să uh, mergem, să avem o poziție foarte clară. În ceea ce privește avizele făcute de doamna raportor, cum spuneam și înainte, nu sunt neapărat de acord cu ele. Cred că fiecare trebuie să aibă o voce în această comisie, astfel, dacă nu, nu are, ro- nu are să ne prefacem că suntem democrați. Așa că eu nu uh, Uh, pun la îndoială aceste viziuni și spun pur și simplu că eu am niște viziuni diferite pe aceste subiecte și eu sper să avem o conversație bună și constructivă. Vom vedea cum evoluează situația. Unele din amendamente cu siguranță nu le vom sprijini în mod necesar, altele dintre amendamente nu sunt atât de proaste, însă trebuie ajustate. Vă mulțumesc foarte mult! Intervenție fără microfon din partea președintelui. dank u wel. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să reamintesc doamnei tu că eu um, că noi ne aflăm la Comisia Tran, nu la Comisia Libe. Am uh, făcut deja această observație la ultima noastră întâlnire, dar cred că mesajul meu nu a fost uh, înțeles pe deplin. Atunci, iată de ce îl reiau. Doamnă tu, haideți să ne concentrăm asupra conținutului. Sincer, nu-l prea văd cu ochi buni. Asistăm la o reacție standard în Uniunea Europeană, trebuie să se facă ceva repede și, în consecință, um, se renunță um, uneori la o parte a suveranității naționale și nu pot să sprijin acest lucru. Um, o pază de coastă europeană mi se pare uh, un termen care induce în eroare, pentru că nu există așa ceva. E vorba de paze de coaste naționale și există câteva agenții europene, pe cum Frontex și EMSA, care sprijină apoi autoritățile naționale în ceea ce privește desfășurarea sarcinilor lor și preluarea refugiaților. Însă e cu totul altceva decât o pază de coastă europeană. Domnule președinte, sincer, văd acest lucru cu ochi critici și vom înainta un amendament în acest sens. Urmează Izabela de Monte. Sì, grazie. Eh, anche da parte... Mulțumesc și eu trebuie să spun că nu sprijin poziția um, exprimată în acest raport uh, din considerațiile prezentate de colegi. Um, pare um, că raportul este făcut expre pentru a nu fi adoptat, pentru că um, în momentul în care se vorbește despre frontiere, uh, se merge în direcția contrară uh, principiului liberei circulații. Și, așa cum au spus uh, colegii, uh, în acest raport se depășesc prerogativele Comisiei pentru Transporturi. Adaug faptul că se exprimă concepte complet inacceptabile din punctul meu de vedere, uh, se vorbește despre migranții care se confruntă cu dificultăți și riscă viața pentru a intra într-un Eldorado, înseamnă a nega o, un lucru evident, o situație evidentă și foarte diferită. Și, um, așa cum a spus și colega D'Amato, în legătură cu ceea ce a făcut Italia cu operațiunea Mare Nostrum, deci a spune că Italia și Frontexul au încurajat uh, susținerea de noi migranți uh, reprezintă, după părerea mea, o provocare și pentru mine este inacceptabilă și o atitudine uh, um, complet lipsită de respect față de cei care au, început, să încercat să salveze oameni, bărbați, femei și copii. iar a pune acest semn egal între terorism și imigrație uh, este un gest clasic de populism uh, care nu ține deloc cont de uh, realitate și nici de faptul că mm, teroriștii sau au demonstrat a fi cetățeni europeni deseori de a doua sau a treia generație. În ceea ce privește poziția pe care trebuie să o aibă această comisie, doresc să amintesc că a introduce bariere uh, nu permite nici intrarea uh, Um, unor bunuri comerciale, în, în o astfel de barieră între Italia și Austria, de exemplu, o singură uh, oră de închidere a frontierei uh, um, costa 170 de milioane de euro. Deci, uh, când se vorbește despre a închide frontierele, cred că trebuie să țină cont de multe alte aspecte. Mulțumesc! Dominic Riche. Mulțumesc foarte mult, Dominic Riche. Câteva cuvinte, domnule președinte. Eh, pentru că doamna Arnotu s-a adresat colegilor francezi în mod deosebit, fără a reveni la ceea ce au spus colegii, chiar dacă sunt de acord cu o mare parte dintre cele spuse în legătură cu uh, migranții și faptul că s-a depășit subiectul strict acestui raport. Eh, mă miră tonul general al raportului doamnei Arnotu, care ne explică că trebuie să consolidăm suveranitatea statelor membre pentru a obține rezultate mai bune în controlul imigrației. Ehm, sunt de acord în legătură cu ce au spus uh, colegii în legătură cu refugiații și dreptul de azil, dar, doamnă Arnutu, aici ne aflăm într-un context de suveranitate a statelor membre. Nu există niciun fel de colaborare la nivel european pentru că nu a existat un transfer de suveranitate privind frontierele. Nu există un corp de pază a frontierelor european pentru că ar fi împotriva tratatelor. Mijloacele Frontex puse la dispoziția anumitor state membre, cum ar fi Grecia, sunt ridicole față de nevoi și dumneavoastră ne spuneți că succesul perfect pe care l-am uh, obținut până acum în controlul frontierelor externe, în cadrul uh, suverenității statelor membre, trebuie consolidat. Deci, practic, trebuie să se acorde, să se lase și mai multă suverenitate și niciun fel de cooperare europeană. Doamnă raportor, în situația actuală, țările care sunt supuse presiunilor migratorii doar unele dintre statele membre, n-am auzit că Olanda sau Danemarca s-ar confrunta cu presiuni migratorii foarte mari la frontiere. Țările supuse unor presiuni migratoare foarte mari nu au mijloacele la dispoziție de a răspunde aceste presiuni migratorii pentru că sunt singure. Deci, uh, mai mult, uh, consolidarea suverenității lor le-ar lăsa singură în fața responsabilităților cu care se confruntă și ne-am confruntat noi cu o situație și mai dificilă. Uh, și mai gravă. Deci logica că, state, că Uniunea Europeană să ajute statele membre care se confruntă cu dificultăți și nu mai pot să-și asigure datoriile, uh, datoria lor de suveranitate, este evident că doar prin transferul de suverenitate putem să găsim o soluție în Grecia, în momentul de față, autoritățile sunt complet depășite, dar nu au, transfer, nu au transferat din suverenitatea lor. Deci nu înțeleg ce spuneți. Spuneți că trebuie să controlăm mai bine frontierele externe ale Uniunii și trebuie să lăsăm acest control al Frontierele externe ale Uniunii statelor membre. Dar aceasta e situația actuală și este situația falimentară. Deci spuneți că lucrurile nu merg bine, dar trebuie să se meargă mai departe în metoda pe care o folosim acum. Eu cred că metoda comunitară este totuși mai efic- eficace. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, pentru comisie, doamna Barbara Selie, care reprezintă departamentul referitor la siguranța maritimă. din, din cadrul DigiMove. Mulțumesc foarte mult. Dacă îmi permiteți, am să mă concentrez asupra transportului maritim și asupra propunerii referitoare la EMSA, deși propunerea de astăzi s-a referit la alte aspecte. În ceea ce privește propunerea EMSO, EMSA. Aș dori să vă reamintesc că nu e vorba doar de paza de frontieră, ci e vorba de o cooperare întărită în ceea ce privește paza de coastă. Doresc să vă atrag atenția că nevoia unei cooperări consolidate în acest uh, domeniu a fost recunoscută în legislația de altfel adoptată Parlamentul European faceți uh, trimitere la această nevoie în regulamentul EMSA, în considerente și în regulamentul referitor la uh, poluarea provocată de nave. În 2014, Comisia a realizat un studiu care, se, care analiza situația referitoare la lipsa de cooperare în acest sector în Europa. În Europa. În ceea ce privește EMSA, vă reamintesc că aceasta deja oferă sprijin statelor membre în ceea ce privește paza de coastă și misiunile referitoare la siguranță și protecția mediului. Această propunere se, oferă, se referă la ideea ca EMSA să coopereze cu Frontex, să ofere sprijin statelor membre și nu modifică mandatul fiecărei agenții. articolul este același în ambele propuneri. Aici afirmăm că dorim să ne asigurăm că cele două agenții cooperează încercând să profite de pe urma sinergiilor generate. EMSA deja face multe în ceea ce privește monitorizarea maritimă. Dorim să dezvoltăm această misiune nucleu a EMSA. S-a alocat uh, o linie bugetară în acest sens, un buget semnificativ de 85 de milioane de euro de-a lungul a patru ani, un buget semnificativ în comparație cu bugetul EMSA actual. S-a alocat de asemenea personal suplimentar și aș dori de asemenea să amintesc că Parlamentul a propus un proiect pilot pentru anul 2016 care prevede cooperarea agențiilor cu paza de coastă. Și în cele din urmă aș dori să vă spun că în cele din urmă e vorba de a folosi în mod cât mai eficient banii contribuabililor nimic nu se schimbă în ceea ce privește guvernanța agenției și în ceea ce privește competențele EMSA și integrarea suplimentară la nivelul Uniunii Europene a funcțiilor de pază de coastă. Mulțumesc foarte mult. Încă o dată dau cuvântul raportoarei Marie Cristina Nutu. Merci, Monsieur le Président. Mais je vais essayer de répondre rapid. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund uh, pe scurt uh, fiecărui interlocutor. Domnul Van den Kamp, domnule Van den Kamp, ne spuneți că situația dramatică privind migranții uh, este se datorează nouă, în primul rând, dar și spuneți că nu fac diferența între refugiații politici și ceilalți. Nu e deloc așa și vă invit să uh, recitiți intervenția mea anterioară și mulți alții de altfel fac diferența între adevărații solicitanți de azil și refugiații care nu sunt refugiați politic. Deci eu nu tratez, nu pun toți migranții în aceeași categorie. Și, pe de altă parte, spun încă de la început că fac diferența între politica de imigrație și împotriva căreia lupt, aveți dreptate, și uh, pe de altă parte, am compasiune pentru acești oameni pe care îi facem să, crede, să creadă că Europa e un Eldorado. Uh, și nu e deloc așa, de fapt. Uh, apoi spuneți dumneavoastră că frontierele interne trebuie să rămână deschise și trebuie să protejăm frontierele externe și aici e o diferență de poziție între noi. Eu cred că nu mai e posibil acest lucru. De altfel, mulți colegi ai dumneavoastră din PPE, uh, francezi, în Franța cel puțin, uh, sunt de acord cu mine și regret că domnul Mizolie nu e prezent pentru că este vicepreședinte unei regiuni mari, Provence-Alpes-Côte d'Azur și uh, are dubii mari în legătură cu funcționarea spațiului Schengen. Eu uh, cred că greșim uh, și vă spun acest lucru, că nu ascultăm ce ne spun popoarele europene și dacă continuăm să nu ascultăm oamenii, ne vom confrunta pe viitor cu probleme mari. Dumneavoastră nu doriți să discutăm despre atentatele islamiste recente din Franța și din Belgia, dar eu cred că au arătat că spațiul Schengen nu mai e viabil și nu, mai, nu e un fenomen uh, punctual, este o tendință de fond care se, conf- uh, se um, confirmă în timp. Uh, și uh, chiar ieri um, Dovada mi-a fost dată de aliații noștri din Austria și mă bucur de rezultatul obținut. Eu cred că trebuie să ascultăm mai mult pe cetățenii care ne-au trimis aici. Voi încerca să răspund în același timp doamnei Anderson, domnului Zile și doamnei Bilbao pentru că mi-au făcut cam aceleași uh, reproșuri uh, ca și doamnei uh, González Peleas, domnului, doamnei Damato de asemenea, cu o mică nuanță. Pentru a răspunde doamnei Damato, a, mă face am, am, am face vinovată de un populism cras și împuțit nu accept așa ceva. Ă, astfel de cuvinte în dezbaterile democratice sunt inacceptabile. Eu nu așa fac politică. Spuneți un refugiat e un refugiat. Da, bun, da. Dar acestea fiind spuse, ă, nu reușim să ameliorăm astfel bunăstarea ă, compatrioților noștri, așa că nu voi răspunde insultelor dumneavoastră. Mulți dintre cei pe care i-am citat vorbesc despre valorile europene, au spus că stigmatizez migranții, că nu respect valorile Uniunii Europene. Uh, Um, că trebuie să respect uh, principiul subsidiarității. Nu, principiul subsidiarității nu este respectat. Uh, doamna de la ALDE nu este de acord cu expunerea de motive. Eu uh, înțeleg că nu sunteți de acord cu expunerea de motive sau cu ce v-am spus eu, dar Având în vedere că spunem că principala valoare a Parlamentului European și a Uniunii Europene este respectarea democrației și a dezbaterii democratice, scuzați-mă, în legătură cu acest raport nu vă văd că având o poziție prea democratică sau dorind o dezbatere reală. Uh, Eh, cu excepția doamnei Foster, care reușește totuși să aducă dezbaterea în limita donabilului. Eh, spuneți că majoritatea celor de aici, a spus domnul Taylor, eh, încearcă să rezolve problemele lumii. Eu cred că aceasta este greșeala noastră sau a dumneavoastră în orice caz, pentru că așa cum v-am citat adineauri ce a spus domnul Tusk, uh, Eh, dânsul a spus că o creșare a Uniunii Europene este să, încearcă, să încerce să re rezolve problemele lumii fără a se ocupa de problemele Uniunii Europene și de ale țărilor pe care le reprezentăm noi aici. Deci regret că încă o dată nu putem avea o dezbatere calmă pentru că subiectul este foarte important, va avea consecințe majoritatea dumneavoastră considerați că e nevoie de mai multă intervenție a Uniunii Europene, de mai puține frontiere interne și mm, sprijiniți utopia că frontierele externe ne vor proteja compatrioții. Eu nu cred acest lucru, sincer, și cred că într-un astfel de raport ar fi trebuit uh, să dăm dovadă de mai multă, să, să aplicăm mai multă distanță și să respectăm mai mult uh, opiniile uh, colegilor, pentru că ați fost cu toții aleși aici de compatrioții dumneavoastră, pentru că nu suntem uh, um, aleși de Duhul Sfânt, ci de alegătorii noștri pe care trebuie să-i protejăm. Uh, și uh, eu, una în Franța, trebuie să apăr siguranța compatrioților mei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Este important să ținem cont de părerea celorlalți, nu este un drum cu sens unic, este un drum care merge în ambele sensuri. Ehm, termenul limită pentru amendamente este data de 28 aprilie, ora 14. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, e vorba strategia UE pentru regiunea alpină. Raportoare este Daniela Aiuto, care nu se află în sală. Roza D'Amato o va înlocui, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, înlocuiesc pe colega Daniela Iuto și pentru că colega Iuto a trebuit să rămână în Italia uh, din cauza unor evenimente neprevăzute, își cere scuze. Așa că eu vorbesc în numele colegei mele, vă mulțumesc în numele ei contribuțiilor, pentru contribuțiile colegilor și pentru tot ceea ce au făcut colegii de pentru eforturile făcute la reuniunea raportorilor din urmă de săptămâna trecută. Deci le mulțumesc uh, pentru atitudinea lor constructivă și uh, pentru faptul că au purtat un dialog uh, sincer cu colega. S-au depus 94 de amendamente și în compromisuri uh, s-a încercat să se reunească diferitele propuse, propuneri făcute. Ehm, colega raportor sprijină multe dintre ideile eh, colegilor și este de acord cu voința de a încerca să eh, apere o regiune care, din cauza particularităților sale fizice și geomorfologice, este foarte delicată din punctul de vedere al mediului și, în același timp, vitală pentru transporturile europene. Sau uh, abordat uh, multe uh, aspecte în acest uh, prim proiect de raport. S-a discutat mai întâi despre turism și nevoia de a exploata întregul potențial al regiunii, de a se depăși sezonalitatea și de a crea noi locuri de muncă. De asemenea, voința de a ameliora interconectivitatea între diversele zone și diferitele modalități de transport, cu, folosind fondurile europene și ținând cont și de rețelele deja existente se dorește să se promoveze shiftul, the shift to rail și să se promoveze folosirea uh, tehnologiilor informatice, să se protejeze resursele hidrice uh, și s-a amintit uh, conferința COP21. Este uh, foarte delicată, este problema rețelelor transfrontaliere și în zonele de graniță. Au apărut două poziții principale în ceea ce privește uh, modul în care sunt văzute transporturile regiune. Uh, mai întâi se dorește uh, să se vizite dezvoltare dezvoltare pe, um, prin investiții și um, opere importante de infrastructură și, pe de altă parte, dezvoltarea conectivității locale, um, dându-se prioritate apărarea teritoriului. La următorul reuni- următoarea reuniune a raportorului din urmă va avea loc pe 12 mar- mar- mai la uh, Strasburg și sper atunci vom, uh, ne vom putea apăra pozițiile și că în final cu toții vom putea sprijini textul final. Uh, noi suntem deschiși uh, uh, compromisului pentru că comisia noastră și aducă um, o contribuție valabilă la acest raport al Comisiei Regii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul Claudia Schmidt. Mulțumesc. Este, bineînțeles, um, foarte greu să raportez că nu am luat parte la întâlnirea raportorilor din umbră. Eu una nu m-am regăsit în cele tocmai prezentate, dar nu contează. Important în raport se referă la hotărârile uh, luate în domeniul transportului care să țină cont de hotările luate și în alte domenii. Hotărârile pentru sau împotriva infrastructurii și proiectelor în infrastructură au consecințe pe ani îndelungați. Iată de ce este important să ne facem treaba aici uh, conștienți de acest lucru. S-a vorbit de legăturile nord-sud, uh, care un ar trece prin Alpi și în continuare s-a uh, spus că este important, este destul de scump să se construiască aceste infrastructuri în Alpi și să se întrețină. Pentru noi este important ca spațiul alpin să fie privit ca un spațiu de locuit. În primul rând, protecția mediului uh, trebuie să fie un lucru important și, în același timp, trebuie să se oferă posibilitatea unor debușe economice. În acest sens e nevoie de legături uh, performante de transport care să lege uh, regiunea alpină de capitale și alte orașe importante din regiune este de salutat atunci când 46 de comunități se organizează singure și doresc să abordeze problemele care se confruntă. Se confruntă. Știm cu toții care sunt uh, lacunele în finanțarea rețelelor de transport transeuropene uh, datele disponibile până în 2030 sau 2050 nu au fost uh, luate în calcul în vreun buget ar fi un efort considerabil pentru statele membre și pentru regiuni uh, să urmărească îndeaproape cum se desfășoară totul. Această rețea are o importanță simbolică pentru creșterea și dezvoltarea Europei și cred că acest lucru este incontestabil. În continuare, incontestabil este de asemenea faptul că regiunile noastre au nevoie de uh, conexiuni de transport pentru a se dezvolta din punct de vedere economic. De asemenea, este important ca aceste legături de transport să fie cât se poate de prietenoase cu mediul. Trebuie să le oferim regiunilor mijloacele pentru a atinge aceste obiective, atât uh, de natură financiară, cât și în ceea ce privește argumentele pe care să le prezinte la fața locului pentru a convinge comunitățile locale. Eu am înaintat amendamente în acest sens și este important ca toți uh, cetățenii, ONG-uri, civile, uh, reprezentanții societății civile să fie implicați în procesul de luare a deciziilor. În același timp, este important ca uh, punerea în aplicare a inițiativei referitoare la rețeaua de transport uh, transeuropeană să fie demarată în curând. După părerea mea, misiunea noastră este aceea de a ne ocupa și de posibilitățile de finanțare, pentru că dacă nu există aceste mijloace de finanțare, proiectele nu vor fi luate în serios. Trebuie să le oferim cetățenilor și întreprinderilor uh, libertate absolută de transport, care în același timp uh, să țină cont de protecția mediului înconjurător. Trebuie să vedem prin ce mijloace putem atinge toate aceste obiective fără a impune obligații suplimentare care, de fapt, nici măcar nu ne privesc uh, pe noi și activitatea comisiei noastre, ci țin de activitatea altor comisii. Cred că mai avem încă o bună bucată de muncă înaintea noastră, dar cred că împreună putem ajunge la un rezultat favorabil. Mulțumesc, urmează Izabela de Monte. Mulțumesc. Eu doresc mai întâi să mulțumesc, doamnei raportor, pentru că trebuie să spun că Chiar dacă am avut o singură reuniune a raportorilor din umbră și a manifestat oricum disponibilitatea uh, să accepte sugestiile noastre, Ehm, și să aibă o poziție de compromis eh, pentru ca raportul să fie sprijinit eh, de cât mai mulți colegi. Deci abordarea doamnei raportor a fost una constructivă și sperăm că la a doua reuniune vom ajunge la un acord și în legătură cu aspectele încă în legătură cu care nu eram de acord eh, și care au făcut obiectul mai multor dezbateri. Conținutul, eu cred că contribuția acestei comisii poate fi foarte importantă pentru că nu trebuie să uităm obiectivul final ehm, pentru că principala problemă a zonelor alpine este depopularea. Deci, da, într-adevăr, trebuie să apărăm mediul și sprijin protecția mediului pentru că vin din zona alpină, dar, pe de altă parte, trebuie să ținem cont și de faptul că trebuie să avem și exigențe de dezvoltare a teritoriului. Eu am subliniat prin amendamente nevoia de a ține cont de uh, conținutul Convenției pentru Alpi uh, și uh, protocolurile din domeniul transportului și turismului, ținând cont însă de delimitarea teritorială, pentru că dezvoltarea trebuie să privească zona alpină și nu principalele centre locuite doar din această zonă. Și trebuie să uh, vedem și prin ce instrumente se pot obține aceste rezultate și anume prin conexiuni. Deci e nevoie de conexiuni structurale și la nivel de tehnologie. Și mi-a făcut plăcere să aud și în introducere astăzi că s-a făcut referire în mod specific la turism, care reprezintă mm, o posibilitate mm, principală de dezvoltare și s-a menționat de asemenea că trebuie să luptăm împotriva sezonalității care e o problemă. În ceea ce privește rețelele TNT, trebuie să spun că zona alpină deja uh, este caracterizată de o prezență mare în unor uh, infrastructuri uh, de rețele electrice și de alte tipuri. Bineînțeles că sunt necesare aceste rețele, dar trebuie să avem totuși o conectivitate locală, pentru că dacă dorim să facem așa fel încât lumea să rămână să locuiască în zonele montane, trebuie să poată și să ajungă la locul de muncă în mod eficient și sigur și în același timp trebuie să dezvoltăm prin conectivitatea și posibilitatea de a lucra în mod modern, adică fără a se deplasa pentru a lucra. Mulțumesc, domnule raportor, pentru acest proiect de raport. Mulțumesc foarte mult. Urmează Robert Ziller. Nu? Izascun Bilbao. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu trebuie să încep mulțumindu-i raportoare pentru spiritul uh, constructiv Săptămâna trecută am avut o întâlnire la care s-au prezentat 20 de amendamente de compromis și am reușit uh, să facem progrese în ceea ce privește o mare parte a acestora. Amendamentele pe care le-am înaintat noi să regăsesc în aceste amendamente și urmăresc, înainte de toate, să întărească um, rolul tehnologiilor de informație și comunicare, pentru că după părerea noastră, este, reprezintă un instrument care să ne permită să asigurăm acea uh, interconectivitate cu uh, mijloacele digitale. Pentru regiunea în cauză e vorba de un instrument indispensabil pentru generarea de noi locuri de muncă. Iată de ce um, o mare parte a amendamentelor noastre vizează îmbunătățirea serviciilor de învățământ și serviciile sociale, acele servicii care uh, permit uh, în cele din urmă oferirea unui învățământ de calitate și crearea unor locuri de muncă de calitate care să le ofere șanse uh, oamenilor din această regiune afectată, ca multe altele, de șomaj. Credem, prin urmare, că trebuie să vorbim de aceste posibilități suplimentare de ocupare a forței de muncă. În continuare am uh, discutat uh, de nevoia de um, a ține cont și de tente. În 2013, Parlamentul, împreună cu Comisia și Consiliul, am revizuit proiectele prioritare europene. Am analizat uh, în amănunt ce mai era de făcut, mult de altfel, pentru a realiza integrarea uh, și conectarea în Europa. Iată de ce considerăm că trebuie să păstrăm în continuare legătura cu TNT și să facem uh, o trimitere la mecanismul conectarea Europei. În rest, cred că mergem pe drumul cel bun și sprijinim uh, această abordare pentru regiunea alpină și sperăm ca spiritul constructiv al raportoarei să ne permită să ajungem la un bun raport care să reunească propunerile tuturor. Mulțumesc! Vielen Dank, jetzt Maria Kielen. Mulțumesc. Urmează Maria Kielen. Raport. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu doresc să mulțumesc raportoarei și colegilor. Foarte pe scurt, din partea mea, avem nevoie de o strategie comună pentru că regiunea vizată este una amplă și trebuie să se țină cont de specificitățile geografice, cât și de nevoia de a veni în întâmpinarea nevoilor sectorului turismului. În continuare, doresc să vă atrag atenția asupra faptului că nevoile în sectorul transportului sunt uh, considerabile, iar în anii care urmează investițiile vor fi considerabile. Acest lucru înseamnă, bineînțeles, că este important ca resursele financiare existente să fie folosite în mod cât se poate de judicios, să se țină cont așadar de, uh, cât se poate de bine de nevoile locuitorilor din regiune. Mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Anotiu. Domnule președinte, noi am depus doar un amendament în legătură cu proiectul Lyon-Torino. turin lyon Am uh, vorbit deja despre acesta la ultima reuniune a raportorilor din umbră și am depus și un amendament în legătură cu așa numitele zone albe, uh, pentru că mi s-a părut ciudat că nu s-a ținut cont despre, de acestea în, în uh, raportul colegii noastre. Atât. Mulțumesc foarte mult. Urmează Keith Taylor. Bună ziua! Mulțumesc încă o dată, domnule președinte, foarte amabil din partea dumneavoastră. Vorbesc în numele lui Davo, care nu poate fi alături de noi, și m-a rugat să vă spun că majoritatea amendamentelor înaintate sunt bune, le putem accepta. Important pentru noi e, vorba, e protocolul referitor la transport și turism, nu doar uh, memorandumul de înțelegere al Convenției Alpine. Toate acestea trebuie amintite pentru că au fost ratificate de Uniunea Europeană și uh, de uh, toate statele alpine în cauză. Uh, proiectele de amploare uh, de construire de tuneluri trebuie amintite uh, tunelul uh, din Elveția, tunelul Brera și tunelul Lyon-Torină turismul sustenabil, de pildă combinația uh, între tren și bicicletă reprezintă un element important uh, și care poate să se traducă în creșterea resurselor economice pentru regiunea alpină. Iată ce ar fi spus Davo. Vă mulțumesc, domnule președinte intervenție din sală. Eu uh, salut uh, strategia pentru regiunea alpină și cred că presupune o șansă considerabilă pentru întreaga regiune. E nevoie de un impuls considerabil pentru această regiune în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și protecția mediului. Cred că regiunile um, urbane și rurale um, au mult de câștigat. Uh, este foarte important însă să vorbim și de regiunile rurale, um, imigrația crește, dezvoltarea uh, spațiilor urbane de asemenea um, este uh, tot mai intensă. Iată de ce este important să ținem cont de mobilitate și de conexiuni în ceea ce privește uh, transportul și infrastructura de transport din aceste regiuni. E nevoie de legături sigure și comode în aceste regiuni îndepărtate pentru ca oamenii să aibă aici uh, o calitate a traiului. Pentru Digi Radio, uh, Regio urmează uh, domnul Florian Nast. Mulțumesc foarte mult și din partea comisiei. Îi mulțumesc raportoarei Vă mulțumesc de asemenea și pentru comentariile dumneavoastră care abordează strategia pentru regiunea alpină. S-a amintit deja că transportul și turismul joacă un rol fundamental în această regiune. Doream doar să trec în revistă câteva aspecte care au fost deja scoase în evidență astăzi. Doream doar să vă atrag atenția că uh, această strategie derivă din uh, voința regiunilor și statelor membre. o regiunile au jucat aici un rol important promovând această strategie și cred că nu trebuie să uităm acest lucru. Nu e vorba de o strategie care a fost impusă de la nivelul european. E vorba de o abordare de jos în sus uh, în această strategie, o abordare care cred că s-a putut observa de la bun început. Un alt element uh, care face ca această strategie să fie una deosebită e faptul că pentru prima dată se ține cont uh, de o uh, regiune, de un spațiu geografic foarte amplu, care include atât regiuni muntoase cât și regiuni alpine. Cred că e vorba de o șansă de care trebuie să profităm și trebuie să ținem cont de acest lucru Nu e vorba doar de regiunea montoasă, de regiunea prealpină, de uh, spațiile urbane, ci e vorba de o strategie în avantajul tuturor, ca o strategie care de altfel are o perspectivă mult mai amplă decât cea a Convenției Alpine. Convenția a fost deja amintită astăzi și cred că ar fi bine să fie inclusă în raport trebuie să ținem cont că e vorba de un tratat important uh, cu prevederi cu caracter obligatoriu. Și o ultimă observație referitoare la finanțare. În cursul discuțiilor din această după-amiază s-a repetat în, în, s-a spus în repetate rânduri că nu se va aloca o finanțare suplimentară pentru macrostrategia pentru albi. Iată de ce este cu atât mai important ca actualele posibilități de finanțare să fie folosite astfel încât obiectivele acestei strategii să poată fi cel mai bine servite. fondurile pentru investiții strategice, așa numitul fond Juncker, trebuie amintit. Există însă, bineînțeles, și acea finanțare tranzi- eh, tradițională din partea Uniunii Europene, din partea fondului FEDER, cât și finanțare directă din cadrul mecanismului Conectarea Europei, lucru deosebit de important, mai ales când vine vorba de finanțarea unor rețele de transport cu caracter transeuropean. Cu toții, așadar, trebuie să facem uh, un efort comun în aceeași direcție, ținând cont că negocierile referitoare la viitorul cadru financiar multianual vor fi demarate ținând cont, bineînțeles, și de reflectarea nevoilor regiunilor alpine. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru invitație și Sper ca propunerile Comisiei TRAN să se regăsească și în raportul final al doamnei Bresă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Încă o dată dau cuvântul uh, colegii care o locuiește pe Roza D'Amato. Eu nu pot decât să mulțumesc colegilor în numei colegei Aiuto pentru toate observațiile lor. Uh, sunt convinsă că colega raportor va ține cont de toate aceste uh, observații și vor mai discuta pe 12 mai la, următorul reuni- la următoarea reuniune a raportorilor din umbră la Strasbourg. Mulțumesc! Vă mulțumim! Termenul pentru depunerea amendamentelor e data de 24 mai. Doamna Isasco? Solamente... Vă mulțumesc, domnule președinte! Doream doar să fac o mică corect, m-am referit la strategia pentru comunitatea andină în, interva- în intervenția mea. Poate că deja am anticipat următoarea întâlnire. Doream doar să uh, spun că vorbeam de fapt de regiunea alpină. Vă mulțumim, am greșit omenește, însă am corectat. Și cu acestea, reuniunea noastră pentru public se închide, așa că avem acum o scurtă întrerupere, după care noi vom continua cu ședința cu ușile, cu ușile închise. Membrii pot să rămână în sală, însă restul persoanelor sunt invitate să părăsească această sală. Din păcate și comisia, reprezentanții comisiei trebuie să părăsească sala.